afaceri juridice. Domnul Amiad Bashir a părăsit grupul politic FDD și uh, s-a alăturat, se alătură grupului politic ECR începând cu data de 23 ianuarie 2015. Wir kommen nun